Good afternoon, colleagues. Um, Bună ziua, dragi colegi. Stimați uh, colegi, uh, doamnelor și domnilor, dragi vorbitori, e o plăcere pentru mine să vă urez bun venit la această audiere publică cu privire la uh, situația drepturilor fundamentale în Ungaria. Aș dori să vă spun că uh, se vor uh, înregistra intervențiile participanților și ședința este transmisă pe internet. Coordonatorii au hotărât în 14 noiembrie din 2016 să organizeze un schimb de vederi cu privire la situația drepturilor fundamentale în Ungaria la începutul anului 2017. Iată, astăzi are loc uh, această audiere. La ședința din 16 ianuarie 2017, biroul a acordat autorizarea de a organiza această audiere, iar în scrisoarea din 24 ianuarie, președintele Taiani m-a informat în legătură cu această decizie. Aș dori să subliniez faptul că coordonatorii LIBE au convenit uh, lista vorbitorilor și ordinea uh, de zi pentru această audiere uh, prin procedură scrisă în 1 februarie 2017. Deci, audierea a fost validată de către coordonatori și am încercat să avem un echilibru politic între lista vorbitorilor și în felul în care organizăm această audiere. O să dau cuvântul vorbitorilor pentru 10 minute fiecare deci vă rog frumos uh, să ascultați cu atenție ce uh, doresc să vă spun. 10 minute nu este timpul aproximativ, ci 10 minute reprezintă timpul alocat. Deci, uh, veți avea un, uh, um, un ceas, un uh, cronometru pe ecran uh, și la 10 minute Uh, timpul va lua sfârșit, e valabil pentru toți uh, cei care vor lua uh, cuvântul, sigur care de a face cu echitatea, dar avem și voturi imediat după această audiere și deci nu voi face niciun fel de concesie pentru nimeni. După discursuri, și nu vreau să fiu nepoliticos aici, însă încerc să vă explic cum uh, organizăm audierea de astăzi. Dacă doriți uh, să vorbiți mai puțin de 10 minute, sunteți bineveniți, dar în orice caz 10 minute e suficient ca să vă predați ideea. Aș dori să mă asigur de asemenea că membrii noștri au timp suficient pentru a vă adresa întrebări, uh, care nu vor depăși un minut și jumătate, sper poate două minute dacă se întâmplă ceva important, dar e vital să obținem Uh, răspunsuri, deci îi rog pe colegi să își respecte timpul. Deci lista vorbitorilor e deja destul de îndelungată, deci vă rog să vă respectați timpul alocat. Vom încheia această audiere de două ore, dar nu putem depăși uh, timpul pentru că spuneam că avem voturi după. Deci, o să trec la lista vorbitorilor acum și începem cu Uh, domnul dr. Trociani. Uh, din câte am înțeles, ați primit uh, documentele în care figurează și prezentarea vorbitorilor. Nu vreau să dau dovadă de lipsă de respect, dar vă rog încă o dată să citiți documentele pe care le-ați primit. Domnule Trojani, sunteți binevenit și aveți 10 minute la dispoziție pentru intervenție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați acordat-o uh, pentru a analiza situația drepturilor omului din Ungaria. Mă bucur de faptul că ne aflăm în uh, sala Josef Antal, care a jucat un rol foarte important în lupta împotriva dictaturii comuniste. Cred că e foarte important să ne reamintim că sâmbătă, 25 februarie, am comemorat și victimele comunismului. Iar astăzi ne aflăm într-o situație minunată, pentru că trăim într-o democrație în care dezbaterea, confruntarea ideilor este liberă, de dorit uh, și binevenită. Consiliul de Ministri m-a numit să reprezentăm uh, Ungaria la comisia dumneavoastră și bineînțeles că mă bucur pentru că a reprezenta Ungaria este o mare onoare pentru mine. Între 2010 și 2014 am fost ambasador la Paris și deci în această funcție am putut uh, urmări dezbaterea uh, care vizează, de exemplu, care vizea Constituția maghiară. Și trebuie să subliniez faptul că adoptarea legii fundamentale și a legilor organice, care s-a făcut la o inițiativă a guvernului maghiar, a făcut obiectul unui uh, control aprofundat de către Comisia de la Venisa, a Consiliului, Veneția a Consiliului Europei. Ceea ce arată faptul că guvernul maghiar a fost întotdeauna uh, deschis pentru a-și uh, prezenta poziția. Și prin această abordare constructivă am putut finaliza toate dosarele împreună cu Consiliul Europei și cu Comisia Europeană. Europa se află astăzi într-un moment de incertitudine eh, profundă. Ultimii ani eh, au fost marcați de crize, criza zonei euro, criza din Grecia, criza migratorie, terorismul sau Brexitul. Eh, popoarele sunt îngrijorate și, și așteaptă schimbări palpabile. Partidele politice obișnuite au răspunderea de a lua măsuri pentru a aduce răspunsuri clare, eficiente la provocările de care vorbeam. Și cred că este foarte important să subliniem că răspunderea noastră este imensă în soluționarea crizelor de care vorbeam, uh, implicarea societății uh, civile este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât dialogul între guverne, instituțiile europene și ONG-uri este necesar. Însă cred că trebuie să facem o diferență între rolurile jucate de către, jucate de către acești uh, actori, având în vedere faptul că legitimitatea lor este diferită. Într-adevăr, e clar că guvernele au o legitimitate care decurge din sufragiul universal direct. În urma acestei introduceri, aș dori să uh, mă refer la câteva probleme în mod concret. Criza migrației reprezintă cea mai mare provocare pentru Ungaria în prezent. Și având în vedere situația așa uh, geografică și faptul că se află la, uh, uh, în, la frontiera externă a spațiului Schengen, reprezintă o provocare majoră pentru Ungaria. Ungaria este foarte importantă în soluționarea crizei migratorii. Multe state au introdus controlul la frontiere uh, în uh, zona Schengen, ceea ce ne îngrijorează. Este clar că această situație reprezintă o atingere la adresa celor patru libertăți ale Uniunii Europene. Ungaria și-a luat în serios răspunderea și obligația de a proteja frontierele externe ale spațiului Schengen. În 2015, Ungaria a fost extrem de criticată în condițiile în care, astăzi, politica comună a Uniunii Europene se axează pe protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Ne mândrim cu faptul că am putut să uh, operăm o schimbare de mentalitate și aș uh, dori să mai citez o declarație a lui uh, Thomas uh, de Mezier, ministrul interne uh, din Germania, care îi scria domnului Timmermans că pentru a lupta împotriva imigrației ilegale și a traficului de migranți, Uniunea Europeană ar trebui să coopereze strâns cu țările de tranziție, cu, cu asistența agențiilor internaționale, precum Agenția ONU pentru Refugiați, organizațiilor internaționale, a Organizației Internaționale pentru Migrație. E dovada faptului că miniștrii de interne, chiar din țările Uniunii Europene, vorbesc sau acordă mare importanță combaterii migrației ilegale și a traficului de migranți. O altă provocare uh, o reprezintă clarificarea noțiunilor atunci când vorbim despre criza migrației. Putem uh, Uh, constata că există o confuzie între migranții economici și refugiați sau refugianții din Alepo și cetățenii marocani. O altă sursă de confuzie o reprezintă noțiunea nesigură de țară terță sigură și, în acest sens, uh, trebuie să ne gândim că anumite state membre nu uh, sunt considerate uh, țărtețe, uh, în condițiile în care uh, Turcia reprezintă o țară sigură. Europenii se întreb uh, de ce o mare parte din de persoanele care sosesc în uh, zona Schengen, după ce au uh, traversat mai multe țări sigure, nu doresc uh, să-și depună solicitarea de azil decât în anumite țări europene, de exemplu în Germania. E o întrebare justificată. Guvernul maghiar, în activitatea sa legislativă în acest domeniu, se bazează pe această tendință europeană de a-și, de a-și proteja cetățenii, iar eficiența procedurii trebuie garantată în conformitate cu dreptul european nu doar statele, uh, nu doar uh, guvernul maghiar, ci și instituțiile europene au aceleași obiective. Și vă pot da câteva exemple. Eu particip, uh, am participat la Consiliul de Ministri pe tema justiției, unde nu există nicio ședință fără a discuta subiecte legate de terorism sau de radicalizare. Și putem face o aceeași constatare în ce privește reuniunile minșilor de interne sau tot ce ține de protecția uh, spațiului Schengen. Iată subiecte uh, care revin constant. Domnilor și domnilor, aș dori să uh, vă atrag atenția asupra încălcării unuia dintre drepturile fundamentale care generează foarte multă uh, îngrijorare între statele membre care au intrat în Europeană după 2004. Un număr foarte mare din uh, țări din Europeană a adoptat uh, recent uh, țări care, liber, care violează libertatea de um, creare de întreprinderi în baza articolului 16 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Un număr foarte mare de actori economici mi-au spus că au probleme personale uh, legate de uh, detașarea lucrătorilor. Și regretăm faptul că instituții europene păstrează uh, tăcerea în fața acestei încălcări a drepturilor fundamentale. Trebuie să spunem că această audiere se bazează doar pe rolul societății civile, având în vedere că patru asociații au fost invitate la dezbaterile noastre. Noi suntem deschiși la dialog, dar credem că în acest dialog trebuie să avem o confruntare de idei și nu dogme. Uh, acordăm o importanță foarte mare unui astfel de dialog în cadrul grupului cu privire la drepturile omului de la Ministerul Justiției din Ungaria. Și aș dori să-mi exprim uh, regretul că anumite dintre asociațiile prezente în sală uh, nu participă la lucrările noastre adesea. Cu toate acestea, guvernul maghiar acordă importanța acestui dialog și dacă el nu poate avea loc la Budapesta, iată venim la Bruxelles ca să facem față. Aș dori să vă prezint colegii din jurul meu, care sunt specializație pe tema migrației și europeni, Șușana Veic, director general al Oficiului Migrației eh, din Magarea, Cristian Kecmar, secretar de stat eh, de la afaceri europene de la Ministerul Justiției. Domnule președinte, 8 minute 16 secunde v-am răpit. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, eh, Dr. Trojani, and... Mulțumim foarte mult, domnule Trojani sunteți însoțit și domnul Kexmat, ministru de stat pentru afaceri europene și pentru cooperarea internațională judiciară și de către, da, doamna Suzana Veig, director general la Oficiul pentru Imigrație și Azil. Trebuia să-i prezint înainte. Următorul vorbitor este domnul Miclos Lanto, director pen, uh, directorul Centrului pentru Drepturi Fundamentale. Aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Uh, Stimate domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, în primul rând doresc să vă mulțumesc uh, pentru invitația pe care am primit-o. Voi încerca de asemenea să respect timpul care mi-a fost alocat. Așadar, permiteți-mi să spun mai întâi câteva cuvinte cu privire la Ungaria și așa numita situație din Ungaria. Dar nu numai cu privire la democrația care este trăită în Ungaria, ci la modul general. În primul rând, permiteți-mi să clarific un lucru în ciuda oricăror îngrijorări de la nivel intern și internaționale, democrația, care include și drepturile fundamentale, există în continuare și funcționează în deplinătate în Ungaria. Cel mai important element al democrației, Constituția, respectiv uh, legea fundamentală din Ungaria, a fost adoptată în 2011 în armonie cu standardele europene și democratice într-o manieră legitimă și într-un, printr-o procedură de legiferare transparentă. Pe de altă parte, este adevărat că există diferite modele uh, ale unei democrații. Conform uh, definiției universale a democrației sau a statului de drept, nu putem să vorbim despre o definiție unică. Așadar, statele membre nu ar trebui să fie uh, evaluate în funcție de niște standarde vagi. S-a vorbit uh, despre schimbări, despre uh, tot felul de probleme în Ungaria, dar există democrații în Uniunea Europeană unde nu au fost înființate uh, o, structuri precum cele din Ungaria, cum ar fi în Olanda. Și putem să ne gândim și la natura juridică a procuraturii. La noi este o instituție independentă aleasă de către Parlament, iar în Franța, care este o democrație funcțională, cabinetul procurorului funcționează sub supravegherea guvernului. Și chiar dacă nu există o definiție cuprinzătoare a, a uh, democrației, pot fi uh, identificate mai multe modele care reprezintă valori europene. Vorbim aici despre alegerile libere și diviziunea puterilor care trebuie să fie garantată într-o democrație europeană, așa cum se întâmplă și în Ungaria. La Alegerile pentru Parlament, precum cele generale și locale, au loc la fiecare patru ani, iar uh, puterea executivă, guvernul și uh, structura de legiferare, Parlamentul, operează independent și separat unul de altul. În Ungaria, Constituția uh, spune acest lucru în comparație cu fosta Constituție, la alineatul 1, paragraful C, că statul ungar trebuie să funcționeze bazându-se pe diviziunea puterilor în stat. Și în cadrul acesta existent al diviziunii puterilor în stat și al alegerilor libere, uh, concretizarea mecanismelor concrete sau a soluțiilor care vin din partea mai multor instituții ale statului, cad sub incidența tradiției legale a identității naționale și a corectitudinii. Așa cum prevede articolul 3, paragraful 4 din uh, tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene, uh, Uniunea trebuie să respecte identitatea statelor membre, să le susțină și să consolideze structura lor națională ținând cont de uh, guvernanța locală. Deci, dacă discutăm despre democrație, de fapt, uh, discutăm despre diferite tipuri de suveranitate, dar nu despre democrație în sine. Vorbim despre o dezbatere privind drepturile fundamentale, dar de multe ori are loc un conflict între diverse ideologii susținute de statele membre referitoare la, de exemplu, care să fie competențele împărtășite de statele membre. Cred că ar trebui să subliniem că Uniunea Europeană nu este un stat în sine. Nu există un popor european, așadar nu are o suveranitate uh, așa cum o au statele membre. Iar legea fundamentală din Ungaria prevede că Ungaria exercită numai câteva dintre competențele sale care derivă din suveranitatea uh, ca stat membru prin Uh, instituțiile uh, Uniunii Europene. Sigur că există diferite concepte care se referă și la conceptul de suveranitate și trebuie văzut cum uh, trebuie acestea interpretate sau restructurate. Conceptul Uniunii Europene supernaționale vorbește despre faptul că Uniunea Europeană ar trebui să exercite mai multe competențe sau să câștige mai multă suveranitate în defavoarea statelor membre, inclusiv dreptul de a interpreta și de a implementa um, drepturile fundamentale, respectiv statul de drept. Această paradigmă se bazează pe uh, fundamentalismul drepturilor uh, omului, dar reduce omogenitatea existentă și puterea statelor membre. Celălalt concept vorbește despre o Uniune Europeană în care Uniunea este doar un instrument, dar nu scopul în sine. Statele membre sunt cele îndreptățite să dispună cu privire la competențe ca parte a suverenităților într-un cadru legal și respectând identitatea constituțională, ținându-se cont de rolul Curții Constituționale, a Procurorului General sau a procedurilor care uh, susțin drepturile fundamentale. Este cât se poate de evident că acesta este doar începutul unor uh, schimbări mai mari care vor surveni în paradigma democrației, definind uh, legea fundamentală, drepturile fundamentale și conceptul de suveranitate. Este clar că bătălia și lupta politică între cei care îmbrățișează anumite soluții pentru binele întregii umanități și cei care apără naționalitățile, uh, identitățile naționale și definesc într-un anumit fel uh, drepturile fundamentale, reprezintă o altă parte. Așadar, cele mai interesante și cele mai bune zile din viața noastră încă vor veni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și acum uh, vom, uh, îl vom asculta pe domnul Cardoș, cercetător la Amnesty International. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Good afternoon, ladies and... Mulțumesc foarte mult. O după amiază plăcută. Um tuturor. E o adevărată onoare să fiu prezent aici. Încă de la bun început aș vrea să confirm faptul că Amnesty International are îngrijorări mari în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale în Ungaria. În ultimii ani, organizația noastră a exprimat îngrijorări în ceea ce privește slăbirea practicilor și a standardelor în anumite domenii în care credem noi sunt importante pentru uh, exprimarea drepturilor fundamentale. Instituția noastră s-a exprimat împotriva noi Constituții adoptate și altor legi cu anumite modificări care încalcă anumite drepturi fundamentale. Noi am atras atenția asupra faptului că există o serie întreagă de legi care au nevoie de o supermajoritate fără niciun fel de consultare pentru a putea fi aprobate. Și există câteva aspecte pe care aș dori să le evoc în momentul de față. Primul se referă la claritate. Experții internaționali au atras atenția în ceea ce privește uh, protecția minorităților și faptul că poți fi condamnat la închisoare uh, pe viață fără să fi beneficiat de un proces echitabil. Și am observat de asemenea că nu există suficiente proceduri uh, prin sistemul judiciar care să garanteze aceste drepturi. Au existat campanii de comunicare care au solicitat reintroducerea pedepsei cu moartea și a, care au încercat să justifice violența bazată pe gen și felul în care guvernul a utilizat migranții pentru a-și promova propria sa agenda politică a, a dus la un rezultat a, um, dezastros. Prim-ministrul chiar a stabilit în mod foarte clar că guvernul nu și dorește niciun fel de dezbatere constructivă cu societatea civilă. Deci, Ungaria nu își îndeplinește îndatoririle în acest sens. În ultimii ani au existat declarații discriminatorii față de categoria LGBT, față de uh, populația romă și nu a existat suficientă protecție față de aceste categorii. Și Parlamentul și, uh, și-a exprimat îngrijorările referitor la ceea ce se întâmplă în Ungaria și a solicitat o respectare a diferitelor drepturi fundamentale prin diferite rezoluții. Și Amnesty International a participat la acest aceste apeluri lansate de către Parlamentul European, tocmai pentru a menține presiunea asupra statelor membre și asupra Comisiei pentru a-și îndeplini aceste obligații. Ce se întâmplă în momentul de față în Ungaria este o țintire a anumitor categorii sociale, cei mai defavorizați, cei mai uh, oropsiți. Și um, așa zisele instituții uh, independente nu mai sunt garantate de către guvern. E o adevărată situație de criză. Până la săptămâna trecută, reprezentanții guvernului au uh, vorbit, uh, au, uh, s-au exprimat împotriva noastră și a tuturor agențiilor care militează pentru drepturi fundamentale. Noi ne așteptăm în continuare și la alte forme de intimidare pe viitor. Mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi este faptul că e o situație de urgentă. În timp ce noi dezbatem aici, migranții și refugiații sunt uh, dați afară din Ungaria. În ultima săptămână am văzut foarte multe dovezi fotografice și rapoarte despre astfel de situații. Și asta a durat deja de prea multă vreme. E adevărată tragedie pentru toți cei care au încercat să scape de o situație oribilă pentru a ajunge într-una și mai grea. Există o adevărată răspundere morală pentru respectarea drepturilor acestor migranți și uh, e nevoie, există angajamente, însă nu există acțiuni. Ungaria s-a angajat să acționeze în sprijinul migranților și să respecte drepturile acestora, însă nu a făcut acest lucru. Nu a existat niciun fel de anchetă independentă și imparțială referitor la diferitele cazuri de abuzuri ce au fost evocate. Mai mult decât atât, migranți acum sunt uh, opriți la frontieră și blocați în uh, Serbia. Există adevărată abordare cinică din partea guvernului referitor la această situație uh, transfrontalieră și declarațiile recente ale ministrului de interne nu, fac decât, nu face decât să înrăutățească situația. Este opțiunea cea mai proastă pentru cei care doresc să obțină azil, sunt solicitanți de azil și ar trebui să, să nu există o adevărată participare la mecanismul comun de azil. Evident că e nevoie de o cooperare de plină a Ungariei la toate mecanismele existente, Dublin 2 și sistemul comun de gestionare a migranților. E o chestiune de securitate și în continuare, la nivelul cel mai înalt al statului, se face o legătură între răspândirea terorismului și migrant. Guvernul uh, a cheltuit foarte multe sume din banii contribuabililor pentru a-și promova propria sa agenda și acest lucru nu este absolut deloc în sprijinul migranților, nici în uh, sporirea protecției oferite acestea, ba din potrivă în fond, se uh, sporește teama în rândul cetățenilor față de migranți. Și există legislații în multe state, chiar și în Ungaria, în care definiția migranților este uh, uh, suficient de extinsă, definiția terorismului este suficient de extinsă pentru a putea include și migranții. Și suntem îngrijorați în ceea ce privește această tendință, pentru că în Ungaria oameni care n-au nimic de a face cu terorismul pot fi acuzați de terorism. Și asta s-a întâmplat lui Ahmed Madej, un sirian care a fost uh, judecat și a fost condamnat în mod eronat și a fost uh, condamnat la o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Și acest caz a uh, mobilizat opinia publică, pentru că el a făcut parte dintr-un grup mai mare de migranți care erau blocați la frontiera cu Serbia timp de luni de zile. According to a court in Szeged, where Ahmed's trial concluded on 30 November, Ahmed committed se pare că Ahmed ar fi, utilizat, ar fi uh, comis diferite acte de terorism Uh, și dovezile se bazau doar pe faptul că uh, în posesia sa se aflau trei, uh, trei obiecte suspecte. Însă, trebuie să știți că Ahmed este un tată de familie care a plecat din Siria împreună cu familia sa pentru a-și căuta un viitor mai bun. Și părinții acestuia, de asemenea, au fost condamnați în momentul în care aceștia au ajuns în Ungaria pentru că ar fi intrat în mod ilegal și au fost și ei condamnați la închisoare. Și uh, am, noi ne-am alăturat ca parte civilă în procesul uh, care a avut loc uh, cu speranța de a putea elibera uh, Ahmed și părinții săi cât mai repede cu putință. Nu e un terorist, era pur și simplu la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit, într-o țară în care guvernul țintește migranții și solicitanții de agis. Iar procesul său a fost compromis încă de la bun început, pentru că s-a, a fost, a, a, a, guvernul a afirmat că ar fi avut legături cu organizații teroriste și aceste afirmații nu au fost niciodată dovedite în curte, în uh, instanță. Um, s-au utilizat diferite prejudecăți împotriva musulmanilor și împotriva migranților în uh, general și prin utilizarea unor megafoane în demonstrații publice, nu cred că acest lucru este un act de terorism. Noi întotdeauna vom, uh, vom solicita în continuare ca aceste pedepse să fie uh, anulate și vom continua să ne preocupăm de acest dosar. Parlamentul European și Comisia ar trebui să ancheteze aceste uh, cazuri în virtutea articolului 47, pentru că există aici încălcări grave ale drepturilor fundamentale și guvernul din Ungaria țintește nu doar solicitanții de azil și migranții, ci și cetățenii maghiari și um, există o adevărată supraveghere a uh, cetățenilor. Și în ciuda acestei condamnări a Ungariei în, uh, din cauza acestei legislații, în continuare legea este în vigoare. Și mai multe competențe ar trebui să fie alocate executivului pentru a controla astfel de amenințări. E vorba de libertatea de exprimare, e vorba de dreptul la viață privată, la libera circulație. Se creează o nouă formă de stare de urgență, de stat în stare de urgență. și prin, în virtutea acestei stări de urgență se pot lua măsuri uh, excepționale, spre exemplu desfășurarea trupelor armate în, str- în stradă, restrict, restrângerea anumite drepturi fundamentale, cum ar fi libera circulație și așa mai departe. Aceste măsuri speciale, uh, așa zise, uh, luate pentru a preîntâmpina terorismul, consideră de fapt o atingere, sunt, de asemenea, uh, sunt o atingere la drepturile fundamentale. E vorba de un scenariu în care guvernul ia niște măsuri excepționale, declară starea de urgență. Însă, în per- în peisajul politic din Ungaria există foarte multe alte grupuri politice care sunt considerate drept um, grupuri de risc și sunt de asemenea țintite, cum ar fi, spre exemplu, opozenții politici sau, spre exemplu, uh, avertizorii de uh, uh conștiință. Doamnelor și domnilor, mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi e unul foarte clar. Ceea ce cerem noi Parlamentul European astăzi este să ceară Comisia Europene să ia măsuri, chiar să meargă în vizită în Ungaria. Ungaria este în continuare un subiect prioritar pe agenda de lucru. Dacă e să doar să calmăm spiritele, facem prea puțin și nu ne uităm la ceea ce se întâmplă cu valorile de bază ale Uniunii Europene. Uh, există aici temei pentru a activa articolul 47 care se referă la valorile noastre uh, comune și uh, dacă nu acționează Comisia, de fapt abdică de la această obligație, această îndatorire care devine prin tatat și e nevoie de acțiune pentru că altfel s-ar putea să ajungem într-o situație extrem de critică. Vă mulțumesc pentru atenție. Next speaker is Stefania Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh Dau cuvântul uh, doamnei uh, Stefania Caproxi. Uh, domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul la această audiere. Aș dori să mă axez pe situația libertății de exprimare și de informare din Ungaria. Cartea Drepturilor Fundamentale prevede libertatea de informare și de informare și o consințește în legea europeană. Libertatea, pluralismul mass media trebuie să fie respectate. Aș dori în primul rând să vorbesc despre libertatea mass media în Ungaria. Putem identifica două tendințe principale care uh, sublinează libertatea de exprimare și pluralismul. În primul rând, restructurarea pieței mass media și apoi uh, manipularea uh, veniturilor, distribuirii veniturilor. E vorba mai ales de concerne mass media și nu persoane fizice. Deci se modifică conținutul ziarelor, al uh, emisiunilor și așa mai departe. Iar în ceea ce privește restructurarea pieței mass media, OSCE a notat în 2014, după alegerile generale, că foarte puține concerne de uh, media pot fi considerate independente. De atunci, uh, concentrarea acestor um, concerne deținute de către o persoană Uh, s-a agravat. În 2015, uh, canalul TV2 a fost uh, cumpărat, de exemplu, de către o persoană, deci un alt demnitar care are un post important în guvern. De asemenea, un portal de știri sportive a fost cumpărat de un om de afaceri care are legături foarte strânse cu guvernul, cu puterea. În 2016, un Uh, ziar uh, independent a fost uh, pus în afara legii și arhivele sale au fost închise. S-a considerat, deci justiția a considerat că această măsură este ilegală, dar postul a fost închis. Măsura a fost explicată prin motive economice, dar acțiunile au fost vândute la Optimus Press, care se pare că are legături foarte strânse cu guvernul. Apoi uh, s-au mai uh, dovedit uh, conexiuni politice, de exemplu, ziarele publicate online. Aș dori să mă refer la recomandările Consiliului Europei, care recomandă deci acordarea de subvenții de stat în mod echitabil. Ori noi am descoperit o distribuire inegală care a avut un efect de distorsionare asupra pieței mass media. Uh, de asemenea, se îngrădesc uh, libertățile de raportare ale jurnaliștilor. De exemplu, jurnaliștii nu au putut uh, avea acces, în centrele de refugiați în timpul migrației din, crizei migrației din 2015 câțiva jurnaliști și câteodată chiar ziare sau televiziuni nu au avut acces la aceste centre. Aceste interdicții au fost însă ridicate între timp. Aș dori să mă refer la al doilea set de probleme, situația uh, cetățenilor activi din uh, Ungaria care nu au acces la datele publice sau rapoarte în legătură cu autoritățile locale care uh, fac abuz de putere pentru a răspunde criticilor. Activiștii își pierd locul de muncă și sunt acuzați de defăimare și de jignire, insultă. Scopul este ca orice critică să fie adusă la tăcere. Majoritatea celor care pot fi încurajați, care uh, pot fi lideri de opinie sau pot uh, uh demasca cazuri de corupție, pot fi dați în judecată să plătească amenzi usturătoare. Un uh, raport uh, OSCE ajuns la concluzia că defăimarea reprezintă un uh, delict penal în uh, Ungaria și este o acuzație, mai ales la adresa jurnaliștilor și a militanților pentru dreptul omului. Uh, modificarea legii privind libertatea de informare a făcut ca accesul la datele publice să fie mai dificil. Uh, cei care dețin date pot să respingă uh, solicitări de, uh, de, de publicare de date pe baza unei decizii care s-ar putea să nu fie niciodată adoptată. Controlorii, de exemplu, pot cere plăți nu numai pentru accesul la date, ci și pentru tratarea cererii. Nu se mai poate face cerere anonimă, de exemplu. În 2013, Uh, companiile de stat nu au mai fost uh, obligate să publice, să publice date uh, în urma unor decrete la nivel local. Apoi trebuie să mai aportăm și independența ONG-urilor. Uh, raportul ONU a uh, publicat în urma unei vizite din 2016, a dus la publicarea unor uh, recomandări importante. Raportorul a notat câteva situații îngrijorătoare în ce privește situația apărătorilor drepturilor omului în Ungaria. Concluziile raportului e că e nevoie de prudență în ceea ce privește suprareglementarea. Stigmatizarea a început în 2013 ea a fost adusă la nivelul uh, superior în 2016 prin faptul că vicepreședintele Fides și uh, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate a solicitat Comitetului de Securitate și Serviciilor de Securitate să investigheze uh, organizațiile care cooperează cu rețeaua Soros. S-au identificat 22 de astfel de organizații și se spune că aceste organizații încalcă în mod deschis legislația maghiară și legislația europeană. Nu s-a publicat niciun raport și uh, trebuie să spunem că legislația maghiară privind supravegherea s-a bazat pe uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Uh, Șapo și Vișii versus Hungary Uh, susțin faptul că dreptul la viața privată a fost încălcat dacă interceptarea nu este uh, însoțită de un mecanism de control independent de guvern și de uh, uh, mecanismele de supraveghere. Procesul de defăimare al, organizației, al uh, organizațiilor civile a continuat când în 2016 uh, s-a votat un raport în Parlament se limitează uh, scopul celor care trebuie să de, uh, depună declarații de integritate. Uh, guvernul a adoptat în 2015 o rezoluție anticorupție, conform căreia ONG-urile obligate să depună declarația de, de, de, de integritate trebuie să își publice datele. Până acum nu a fost făcută niciun fel de propunere legislativă publică. În uh, schimb, există foarte multe zvonuri vehiculate de către uh, înalți demnitari ai guvernului în ce privește creșterea transparenței. Ideea este doar uh, să se jignească ONG-urile și să se opună publicării datelor care deja figurează în rapoartele anuale. Uh, funcționari uh, înalți, chiar uh, premierul, au, s-au referit la aceste situații. E vorba de trei acuzații că ar fi fost subvenționați de către sponsori străini și faptul că nu sunt transparenți în ce privește donațiile. Pe pagina noastră internet există un raport care conține toate declarațiile de presă. Organizațiile sunt acuzate de asemenea și că influențează criza migrației. Uh, însă, toate aceste propuneri nu ar trebui să ne înșele. E vorba de declarații care ascund uh, obiectivul uh, principal, respectiv să interzică sau chiar să mm, distrugă aceste organizații. Nemețilad a declarat că aceste organizații cu legături cu Soros ar trebui să fie pur și simplu expulzate. Poate că uh, astfel de discursuri vă sunt cunoscute din Israel și Rusia. Activiștii pentru drepturile omului uh, declară faptul că sunt îngrijorați în legătură cu stigmatizarea continuă a militanților pentru drepturile omului și în legătură cu efectul toxic al uh, declarațiilor uh, fă, făcute de către înalții funcționari de la guvern. Uh, s-au făcut propuneri legislative, însă Uh, ele nu țin cont de libertățile europe, uh, de, de uh, valorile europene. Libertatea de exprimare este doar o problemă. Un alt element din propunere reprezintă finanțarea externă. E vorba de libertatea mișcării de capitaluri, una dintre libertățile fundamentale în europene. Săptămâna trecută, mass media a raportat faptul că la o ședință a Fides, ONG-urile sprijinite de către Open Society Foundation și de către Comitetul de la Helsinki reprezintă uh, ținta acestei uh, uh, hotărâri. Se pare că încă nu se știe exact care ar fi uh, cifra vehiculată, dar în orice caz se va introduce un prag pentru finanțare externă. Deci dacă o organizație primește prea mulți bani, mai mult decât pragul respectiv, ea va fi interzisă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Marca uh, Partavi, uh, copreședinta Comitetului de la Helsinki, are acum cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimați deputați, domnule ministru. Este o onoare să vorbesc în fața dumneavoastră. Sunt copreședinte la Comitetul Maghiar uh, la Helsinki, un ONG uh, din Budapesta și noi ne uh, preocupăm de statul de drept, protecția justiției și situația refugiaților. În intervenția mea voi completa intervențiile colegilor mei, subliniind că una dintre preocupările cele mai importante în Ungaria în acest moment este protecția refugiaților. Este clar că statul are o responsabilitate și anume aceea de a proteja frontierele, dar este datoria lui de a proteja și drepturile omului uh, în ceea ce privește controlul uh, la frontieră. Statul trebuie să trateze oamenii uh, într-un mod uman și să asigure respectarea dreptului solicitanților de azil, oferindu-le acces la o procedură corectă. În ultimii ani, în Europa, am observat că a existat o luptă continuă de a se ajunge la un echilibru între controlul la frontieră și protecția drepturilor fundamentale. Și este clar că nu este o încercare ușoară. Însă când vine vorba despre migrație în Ungaria, căutarea acestui echilibru și eforturile de respectare a drepturilor fundamentale și a legislației europene a fost abandonat în uh, vara anului 2015. Din august 2015, guvernul ungar a luat câteva măsuri drastice, fizice și juridice, care au dezmembrat pur și simplu protecția refugiaților în Ungaria acești pași uh, au uh, limitat uh, posibilitatea celor care aveau nevoie de protecție în Ungaria. Sunt sigură că cunoașteți care sunt măsurile care au fost luate. Acestea, în marea lor majoritate, constau în măsuri care resping toate solicitările de azil din partea celor care au intrat prin Serbia sau a vecinilor din Sud, ajungând la concluzia că aceste solicitări sunt inadmisibile datorită principiului uh, țărilor terțe uh, sigure. Guvernul nostru a declarat că Serbia este o țară terță sigură, așadar nu permite accesul acestora în țară. Proceduri uh, noi, incorrecte, au fost introduse iar refugiaților li s-a respins accesul la o procedură corectă de solicitare de azil și la posibilitatea de a beneficia de protecție. Uh, frontierele au fost închise, s-a construit un uh, gard, iar uh, prin multe proceduri care au fost inițiate, nu au mai fost respectate drepturile omului. Capacitatea sistemului uh, ungar de a accepta refugiați a fost redusă, multe tabere de refugiați au fost închise, iar acum guvernul ungar a apelat la a pune accentul pe măsuri de urgență temporare, precum corturi care nu oferă tratament uman sau adecvat pe perioada iernii celor care locuiesc în ele. Au fost deschise mici zone de tranzit în zonele de frontieră, care sunt zone în care oamenii ar trebui să uh, locuiască până când transmit solicitările de azil. Însă, în esență, oficiul pentru imigrație ungar permite doar 25 de persoane să aplice uh, pe săptămână pentru azil. De aceea, uh, accesul este limitat către țară. În 2016, guvernul a decis să ia noi măsuri juridice și practice pentru a stopa fluxurile de migrație și a respins uh, accesul la protecție refugiaților. Din iulie, polițiștii ungari sunt obligați să escorteze la frontiera externă orice migranți care au fost găsiți mai departe de frontieră decât li se permitea accesul. În felul acesta, uh, migranții au fost uh, trimiși înapoi în țările lor, iar uh, solicitanții de azil nu au mai putut să uh, ceară protecție internațională. Acești refugiați trăiesc de multe ori în uh, condiții inumane și, uh, pe partea cealaltă, în Serbia, situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Între iulie și decembrie anul trecut, peste 90.000 de uh, refugiați au fost respinși de la frontieră în această manieră. Acești migranți nu au fost înregistrați individual, nu li s-a oferit vreo decizie cu privire la returnare la modul individual, nu au fost oferite soluții uh, legale în aceste situații. De asemenea, mii de uh, refugiați nu sunt înregistrați, ceea ce duce la probleme de siguranță. Aceste măsuri juridice și practice au dus la nerespectarea anumitor prevederi uh, ale Uniunii Europene. Comisia Europeană a început procedura de infringement împotriva Ungariei din această cauză, procedură care este încă uh, pe rol și care va fi accelerată. Din uh, 2016, din primăvară, au sosit foarte multe rapoarte îngrijorătoare cu privire la abuzurile care au avut loc, respectiv la tratamentul rău la care au fost supuși migranții și refugiații, respectiv solicitanții de azil. Agenția privind refugiații, um, de asemenea, comisarul ONU pentru refugiați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste practici abuzive și Frontexul, de asemenea, monitorizează situația. Cu toate acestea, autoritățile ungare, în prezent, nu arată niciun fel de disponibilitate de a investiga în mod uh, eficient modul în care se desfășoară procedurile la frontieră. Aceste proceduri de respingere de la frontieră înapoi către state europene, care s-au transformat într-o procedură tipică în regiune, au fost documentate în ultimul nostru raport uh, pe care vi l-am arătat. A fost uh, propusă un draft de lege de către guvern care va ajunge în Parlament pentru a fi adoptat în sesiunea din primăvară. Această lege va permite autorităților de a reține automat orice solicitant de azil în zonele de tranzit de-a lungul frontierelor și de a trans- trimite automat uh, refugiații înapoi uh, în țările lor, respectiv la frontiera din Serbia, de oriunde din Ungaria, indiferent prin ce loc au intrat în țară. Aceste prevederi se vor aplica uh, conform situației de criză privind refugiații, care este o situație care a fost implementată din 2015 și care trebuia să se încheie în septembrie anul trecut. Însă starea de urgență a fost prelungită. Dacă va fi adoptată, această lege va permite autorităților să rețină toți solicitanții de azil adulți de pe teritoriul țării, inclusiv familiile cu copii sau solicitanții de azil copii de peste 14 ani care au venit neînsoțiți. Aceștia vor fi reținuți în zone de tranzit, fără niciun fel de garanții aplicabile sub incidența legilor privind refugiații de la nivel european și ei nu vor avea nicio posibilitate de a ataca această limitare și îngrădirea libertății lor. Această lege va permite de asemenea autorităților de a returna toți solicitanții uh, de azil uh, către uh, Serbia și frontiera sârbă, în mod automat. În uh, Ungaria nu se va putea solicita protecție prin sistemul de azil, iar autoritățile ungare oferă în acest moment numai, accesul numai la 25 de persoane pe săptămână. De aceea vă puteți imagina cât de dificil va fi accesul și mai târziu. Zonele de tranzit, așa cum a prevăzut guvernul, vor, fi, um, vor prevedea locuințe în containere în care vor locui 200-300 de persoane, persoane persoanele care au fost reținute până acum și acelea vor fi transferate în aceste centre de, uh, din zonele de tranzit. Procedurile acestea vor fi extinse asupra întregului teritoriu țării, iar uh, pe perioada în care se va desfășura procedura de solicitare a azilului, um, persoanele respective vor trebui să locuiască în aceste zone de tranzit, în taberele respective care au fost uh, construite. Vor exista și măsuri excepționale care uh, se vor referi la anumite persoane. Această reținere se va aplica asupra tuturor, inclusiv asupra minorilor neacompaniați de peste 14 ani ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și cu siguranță nu vine în cel mai bun interes al copilului. Noi credem că efectele combinate ale acestei legi vor duce la faptul ca alte state membre să nu poată trimite, uh, conform regulamentului de la Dublin, alți refugiați către Ungaria. În felul acesta, solidaritatea este subminată, solidaritatea între statele membre. De asemenea, vă rugăm să analizați acest uh, proiect de lege și să vă asigurați că Ungaria va respecta legislația din domeniu. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor oratorilor! Această audiere este foarte importantă și subiectul este unul sensibil. De aceea vreau să mă asigur că toată lumea va avea posibilitatea de a lua cuvântul. Prioritar vor lua cuvântul membrii libe, dar toți cei care vor dori să intervină vor putea să, a, să aibă această ocazie. Timpul alocat este de un minut și jumătate. Voi aloca cel puțin 30 de minute răspunsurilor din partea colegilor noștri toți coordonatorii, toate grupurile politice vor fi reprezentate în discuție, așadar îi vor ruga pe toți coordonatorii să ia cuvântul și acolo unde nu există un coordonator, un reprezentant al grupului politic, membru liber va vorbi în numele grupului politic respectiv. Avem 15-16 oratori pe listă. Nu va mai putea intra nimeni care să dorească să ia cuvântul, așadar dacă ați dorit să luați cuvântul, vă rog, uh, dacă doriți să faceți acest lucru, vă rog să indicați acest lucru acum, doamna Vergia, și dumneavoastră sunteți pe listă. Vom începe cu PPE-ul, doamna Soler și domnul Naghi. Vă rog să îmi indicați cât se poate de clar dacă doriți să luați cuvântul. Nu, domnul Naghi, uh, domnul din spatele dumneavoastră, nu este membrul LIBE și aș vrea să știu dacă dorește să ia cuvântul. Bun, deci nimeni altcineva. Dumneavoastră sunteți ultimul orator de pe listă. Domnule Nauc, sigur, dumneavoastră veți lua cuvântul. Sunteți coordonatori. Dumneavoastră începeți sau doamna Mețola? Okay. Asta din partea GUE, vă rog. Da, mulțumesc. Întrebările mele sunt uh, adresate domnului uh, reprezentantului Ministerului Justiției și aș vrea să știu care sunt măsurile luate de către guvernul maghiar Uh, în ceea ce privește situația închisorilor uh, suprapopulate. Știu că au, luat, au fost luate anumite măsuri pentru ca guvernul să se asigure că tabela de marcaj în materie de justiție va fi, uh, așa cum este ea măsurată de către comisie, va oglindi și realitatea de pe teren. Și eventual, dacă ne puteți explica un pic mai multe în ceea ce privește puterile actuale oferite Curții Constituționale prin noua Constituție și Uh, poate ne puteți explica un pic mai mult ceea ce apare în mass media. Mulțumim pentru concizie și acum doamna Zipel din partea Socialiștilor și Democraților. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am făcut așa o analiză suplimentară față de ceea ce s-a spus, pentru că am uh, ascultat cele spuse de domnul Santos referitor la statul de drept și democrație și uh, E adevărat că Agenția pentru Drepturi Fundamentale a fost înființată în 2013, însă pe pagina internet am găsit doar două nume, al, al dânsului și încă o altă persoană. Și uh, Uh, există documente care uh, au fost semnate, însă fără un nume, ci doar numele Centrului pentru Drepturi Fundamentale. Ar trebui să știm și noi câți oameni lucrează acolo și câți oameni scriu aceste articole. Apoi am fost surprinsă de asemenea de faptul că domnul Trașani vorbea despre faptul că uh, membrii guvernului au fost aleși. Evident că au fost aleși, nimeni m a spus altceva. Deci nu văd de ce trebuie să fie menționat asta încă o dată. Dar dacă ești ales și indiferent care este majoritatea, trebuie totuși să respecti uh, diferite declarații politice din partea diferitelor grupuri politice și diferite poziții din partea ONG-urilor și din partea cetățenilor. Într-o democrație trebuie să te asiguri că toate aceste poziții diferite și argumente diferite pot fi și exprimate. Deci libertatea mass media și libertatea exprimării și a pozițiilor exprimate este ceva foarte important și chiar și mai important într-o democrație e faptul că mass media să aibă posibilitatea și datoria de a fi critice. Și un ultim punct referitor la procedura de azil. Dumneavoastră ați menționat faptul că mulți refugiați doresc să sosească în Europa în loc să stea într-o altă țară terță. Sigură, dar sunteți conștienți că mare parte din acești refugiați uh, nu vin uh, toți în Uniunea Europeană. Vreți să protejați frontierele? Bine și frumos, dar în același timp nu permiteți acelor oameni care bat la ușă și care cer ajutor să, fie, să primească un adăpost. Ori acest lucru merge împotriva Convenției de la Geneva și mesajul pe care îl transmiteți de fapt este puteți merge unde vreți, dar nu veniți în Europa, cel puțin nu veniți în Ungaria. Și asta de asemenea contravine Convenției de la Geneva. Iar ultimul meu punct este că Domnul președinte, întrerupe? această nouă lege care îi uh, aruncă în închisoare pe uh, solicitanții de azil, sper să nu fie adoptată. Vă rog să respectați limita impusă, spune domnul președinte, altfel nu e echitabil față de ceilalți colegi. Domnul Ghirec. Mulțumesc, domnule președinte. Mă... Domnul Iurec, da, mă puteți auzi? Bun. Am fost uh, surprins față de cele spuse de domnul Gardo. Da, noastră ați menționat uh, mai multe proceduri administrative, dar în principal v-ați uh, mulțumit să exprimați uh, puncte de vedere, să faceți declarații. Ori în momentul în care uh, vrei să discuți și întrebi pe oameni în stradă, chiar dacă o părere respectivă e contrară a celei pe care tu o ai, trebuie ca și aceea să fie uh, protejată, să poată fi exprimată. Am uh, câteva întrebări față de reprezentantul Amnesty International. Sunteți de acord că comunismul în Ungaria și în alte țări a fost un sistem de oprimare și a fost un sistem de discriminare socială care a denigrat multor grupuri din societate, multor pături din societate, anumite drepturi pentru că erau considerate drept inamice ai poporului. Și sunteți de acord că în anumite cercuri care au colaborat cu puterea comunistă în Ungaria, dar și în alte țări, după căderea comunismului, în momentul în care democrația a fost uh, introdusă, acele grupuri în continuare își utilizează influența sau puterea sau banii pe care i au pentru a bloca anumite modificări, schimbări sociale, pentru a bloca emanciparea altor grupuri care au fost până atunci drastic discriminate în perioada comunistă. Și, pentru a merge mai departe, ați fi de acord cu mine asupra faptului că fiecare putere, fiecare guvern care dorește să protejeze bunul public și comun, trebuie să protejeze pe acele grupuri care au fost inițial sau înainte prealabil discriminate. Și încă o întrebare, pentru că nu știu dacă v-am înțeles eu bine când ați luat cuvântul. Uh, v-ați referit la avort deci, noastră considerați că avortul este, deci uciderea unui fetus este un drept fundamental? Intervenție fără microfon din sală. Nu mă refer la conținut, spune domnul președinte. Vreau să limitați timpul intervenției. Toată lumea poate face o declarație, dar un minut și jumătate. mai pot permite nimănui să depășească timpul alocat. Și o să fim cu toții frustrați dacă facem așa. Uh, vă rog să respectăm un minut și jumătate. Și uh, să știți că uh, de acum am să bat cu ciocănelul. Îmi cer scuze față de ceilalți coordonatori care ei vor trebui totuși să respecte limita impusă. Doamna Spinelli mai întâi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă iertați! ALDE dorește să intervină, dar noi avem uh, un nou coordonator, noi doamna Grispec și vă rog frumos când vine rândul grupului ALDE să-i dați cuvântul, spune doamna Wikström. A, ah, da, mă iertați, spune domnul președinte, uh, tensiune în sală, n-am fost atent, îmi cer scuze. Bun, felicitări pentru că ați uh, devenit noul, uh, noul coordonator ALDE doamna Grisbeck. Îmi cer scuze, îmi cer scuze că v-am sărit. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, în timpul foarte scurt ce mi-a fost alocat, aș avea multe întrebări de pus, însă colegii mei au abordat deja anumite aspecte de conținut, de fond. Uh, vreau să revin asupra unui aspect. Noi am adoptat o nouă directivă săptămâna trecută în Strasburg referitor la lupta împotriva terorismului pentru a putea armoniza uh, cadrul penal european în toate statele membre, acolo unde se luptă împotriva terorismului. Acum, ca urmare a celor spuse de reprezentantul Amnesty International referitor la cazul Ahmed Ash, care a fost menționat uh, drept o persoană care a fost bănuită de guvernul maghiar uh, că ar fi uh, perpetrat anumite acte teroriste doar pentru că a vorbit la un megafon. Ei bine, aș vrea să știu care este părerea autorităților maghiare, dacă pot să-mi răspundă, în ceea ce privește compatibilitatea prevederilor ce au fost adoptate cu o largă majoritate în uh, ședința plenară a Parlamentului European comparativ cu exigențele directive în ceea ce privește necesitatea de proporționalitate și în ceea ce privește garantarea drepturilor fundamentale. Nu poți să-ți dorești uh, și tortul și cereașa de pe tort în Europa, să fii în Europa și în același timp să nu respecti regulile acesteia uh, în materie de decizii, chiar dacă acestea sunt complicate, dar care ne privesc pe noi toți, europenii. Președintele, mulțumesc foarte mult. Încă o dată felicitări și încă o dată scuze pentru faptul că v-am sărit. Și urmează din partea GUE, doamnă Spinelli. Eh, I ask, I, I would ask you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș prefera să-i dați cuvântul doamnei Vergea, care este raportor din umbra, așa că eu am să vorbesc ulterior. Bun, foarte bine spune domnul președinte, doamna Vergea atunci. Da, mulțumesc, domnule președinte, ne cerem scuze și mai ales îmi cer scuze eu pentru că am venit un pic mai târziu. Aș uh, dori să insist mai ales asupra unui aspect, și anume felul în care migranții sunt tratați în Ungaria. Și aș vrea să subliniez tot ceea ce s-a numit procesul Euro-OSCE. Vreau să ne referim la situație per total și să amintesc faptul că persoanele care au fost acuzate în acest uh, dosar sunt de fapt în mare parte sirieni. Două persoane sunt cu handicap ca urmare a conflictului și că reacția guvernului din uh, Ungaria este dramatică. Admenha și Admenha au fost uh, uh, dur condamnați și motivul principal de condamnare, așa cum ni s-a spus adinară, era faptul că au vorbit la megafon. E o acuzație de terorism care pe mine mă uimește. Și aș vrea să știu cum anume guvernul maghiar poate explica aceste fapte, știind bine că Ahmed Aș a fost discriminat de-a lungul întregului proces și a fost acuzat de terorism pur și simplu pentru că era musulman. Știm cu toții că pentru unele persoane uh, că uh, se apără în teorie libertatea religioasă, însă e o libertate religioasă cu dublă viteză. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l evoc, aș vrea să ne spună guvernul de ce în cadrul acestui proces s-a refuzat uh, mediera oferită de um, HCR uh, din partea Națiunilor Unite și aș vrea să știu dacă resortițanții din țări terțe sunt toți tratați pe picior de egalitate, cei care vin din estul Ungariei sau cei care vin din sud. Uh, Uh, spre exemplu, dinspre Serbia. Mie mi se pare că nu e exact așa, dacă e să ne uităm la uh, cifre. Uh, mă refer la statistici referitoare la numărul de sosiri pe teritoriul Ungariei. Mulțumesc și acum din partea la doamna Argentini. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Sargentini. Um, aș vrea să Mă refer la cele spuse de domnul ministru din Ungaria pentru justiție. Am înțeles că există un sistem de gestionare al uh, solicitărilor uh, care va intra în vigoare în data de 7 martie. Și din câte am înțeles eu, această procedură pentru solicitarea de azil e o procedură ce se va desfășura la frontieră, deci o procedură de frontieră. Acum aș vrea să știu dacă e procedura normală sau nu o să mai existe niciodată o procedură normală în Ungaria sau totul va se va desfășura prin această nouă procedură la frontieră. Aș mai vrea de asemenea să știu cum întrevedeți viitorul în acest sens, pentru că există o încărcare clară a cheului european Uh, da, știu că noastră ați spus că vă așteptați la diferite puncte de vedere cu Comisia Europeană, dar ne puteți elabora un pic mai în detaliu ce anume sau cum anume asta se va întâmpla, care ar putea fi motivele unei astfel de discrepanțe de opinii? și în ceea ce privește societatea civilă și, uh, și rolul acestea într-o democrație. un rol crucial și există o dezbatere în ceea ce privește procedura de înregistrare. Aș vrea să știu dacă mai există și alte planuri de a restrânge spațiul de care beneficiază societatea civilă. Mulțumesc! Um, Doamna Gal, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș avea mai multe întrebări pe care aș dori să le adresez și mm, Aș dori să reamintesc că, uh, dezbaterea noastră poate fi urmărită în direct în limba maghiară și pot uh, constata că există câteva uh, neadevăruri sau câteva interpretări eronate. Unii reprezentanți ai ONG-urilor spun câteva neadevăruri adevăruri. Aș dori să clarific câteva aspecte. În primul rând, mă surprinde foarte mult ce a spus reprezentantul Amnesty Internațional. El spunea că ar dori să folosească presiunea împotriva uh, pentru a elimina o hotărâre judecătorească. Mi se pare totuși destul de ciudat uh, ca atitudine din partea unor organizații internaționale. Știți că atunci când Ahmed Hash a fost uh, arestat, avea cu el mai multe pașapoarte cu vize Schengen pe ele, avea o companie în Cipru, are cinci mașini, are mai multe iahturi în Cipru și toată lumea se întreabă ce face totuși uh, această persoană la uh, granița între Serbia și Ungaria cu pietre în mâini și cu o portavoce? În urma intervenției lui, 20 uh, de polițiști au fost răniți, dintre care 5 foarte grav răniți. se repune până la urmă uh, sub semnul întrebării activitatea Amnesty International. În orice alt stat european așa s-ar întâmpla. E clar că Ungaria nu trebuie să fie condamnată dacă se închid ziare care nu sunt uh, viabile din punct de vedere economic. Domnul uh, Niedermüller, eu sunt reprezentantul Ungariei și o să mă exprim și eu în limba mea. Domnule ministru, aș dori să vă adresez trei întrebări și vreau răspunsuri concrete. Dacă nu ă, există o problemă cu refugiații în ă, Ungaria, așa cum s-a spus astăzi, cum afirmă guvernul de altfel, mă întreb de ce e necesar să se modifice legea, de ce e nevoie de, de construirea unor containere, de ce migranții trebuie închiși în containere. O altă întrebare. Cum uh, vă cum vi se pare ideea în legătură cu această schimbare care vizează tinerii care au mai puțin de 14 ani care nu ar fi incluși în procedura pentru copii, ci ar trebui să facă obiectul procedurii la care sunt supuși adulții. De ce guvernul maghiar e uh, stingher dacă ONG-urile îi critică atitudinea și încearcă să influențează uh, opinia uh, societății civile. Mă întreb dacă nu aceasta este temelia democrației. Fiecare uh, spune ce vrea și după aceea legătorii votează în consecință. Uh, de ce doar reprezentanții aleși pot să avea o, atitudine față de politica dusă de Ungaria? Mulțumesc. Thank you. Mrs. please. Bardzo dziękuję. mulțumesc. Aș dori să pun câteva întrebări eh, domnului ministru. Aș dori să știu dacă e adevărat că guvernul și partidul de la putere sunt singurii reprezentanți ai opoziției din vremurile comuniste, așa cum spunea domnul Iurec, așa cum sugerea domnul Iurec. Eu cred că în societatea maghiară există mai multe culori și mai multe nuanțe uh, ai opoziției comuniste. Și acum o a doua întrebare. Domnul ministru spunea că mm, Europa îi discriminează pe antreprenori. Ați putea să ne spuneți care sunt țările care sunt discriminate? Mulțumesc. Doamna Gomes. Well, my colleagues have... Colegii mei au pus deja câteva întrebări legate de îngrijorarea noastră în legătură cu deteriorarea situației drepturilor omului din Ungaria. Felul în care ONG-urile sunt intimidate, nu se mai pot exprima, de exemplu, ONG-urile legate de Fundația Soros, dar nu doar ele și, bineînțeles, impactul pe care îl are în uh, peisajul mass media și, bineînțeles, și situația migranților. Dar, totuși, există câteva consecințe clare. De exemplu, subminarea luptei împotriva corupției, datorită faptului că societatea civilă nu poate să exercite, să-și exercite drepturile de apariție în mass media, de exemplu. Uh, deci organizațiile societății civile fac obiectul universe, uh, intimidării. În țara mea a fost publicat un raport despre un tren care merge nicăieri în uh, orașul natal al domnului Orban, care ar fi fost construit, finanțat de către fonduri europene. Întrebarea mea pentru Comisia Europeană e ce a făcut Comisia Europeană a făcut pentru a vedea cum se cheltuie fondurile europene. Uh, și nu doar uh, corupția din Ungaria. Una dintre întrebări uh, legate de consultare vizează taxele și impozitele. Dar impozitele pot fi folosite doar dacă cooperăm împreună, dacă armonizăm baza fiscală. Ungaria nu prea vrea acest lucru. În uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale din Ungaria s-a făcut un apel pentru a uh, face outsourcing în Ungaria. Deci, Ungaria ar fi o țară uh, pentru a, o țară îngrijorătoare pentru a spăla bani și nu pentru a combate spălarea de bani. E o întrebare pe care aș pune, aș pune o Comisie Europene și nu reprezentanților guvernului, care îi, uh, uh, îi, expu- îi, îi uh, expulzează pe uh, nevinovați și pe cei uh, vulnerabili uh, în condițiile în care oligarhii sunt uh, la adăpost în Ungaria. E, nu e singura țară Ungaria, dar e o rușine în orice caz. Mulțumesc. Domnul Vistesen acum. Foarte pe șleau, această dezbatere ar trebui să se facă în Ungaria, ar fi trebuit să aibă loc în Ungaria, asta este părerea mea modestă. Mi se pare comic uh, că uh, putem uh, găsi astfel de exemple și în alte state europene. Franța e în stare de urgență după atentate. Legea privind avortul e de competența statelor membre. Și Uh, guvernele dau uh, bani uh, pentru posturile mass media în țări din nord, în Danemarca, de exemplu. Deci putem găsi astfel de exemple și numeroase chiar. Dar pentru că toți au vrut sau au existat insistențe să avem această dezbatere în Parlamentul European și nu într-un stat democratic, aș dori să le întreb pe domnul ministru. Modelul pushback pe care l-ați implementat față de Serbia, nu credeți că este asemănător cu propunerea Comisiei Europene la uh, nivel european? Și poate ați putea să referiți puțin mai mult despre acordul cu Turcia în legătură cu situația drepturilor omului din Turcia, având în vedere că, uh, cel puțin în Uniunea Europeană, se pare că situația pare să fie mai bună în Turcia decât în Serbia. Eu fac parte din uh, Comisia Mixtă cu Turcia și Uh, în uh, opinia mea umilă, eu consider că situația drepturilor omului este mult mai rea în Turcia decât în Serbia, dar poate că ne puteți spune și dumneavoastră câte ceva în acest sens. Mulțumesc, doamna Wickstrom. Îmi cer scuze pentru confuzia dinainte. între rânduri și în mod explicit. Colegii și oaspeții din Ungaria ne-au spus că au impresia că Uniunea Europeană nu ar trebui să-și bage nasul, pentru că nu avem competențe în astfel de situații și deci că Ungaria e cumva pusă la zid. Mai mult sau mai puțin. Regret acest lucru. Suntem o familie de state membre și de multe persoane. Ar trebui să dăm dovadă de solidaritate unii cu alții în vremuri de restriște. Eu cred că articolul 2 uh, care vizează democrația, drepturile omului uh, și uh, statul de drept. Sunt valorile de temerie ale Uniunii Europene. Sigur că e valabil și pentru libertatea de exprimare, libertatea pentru mass media și așa mai departe. Însă, situația care ne îngrijorează cel mai mult e cea legată de uh, migranți, migranții care sosesc în Europeană. După cum și cu toții, uh, revizuim în curs uh, sistemul european de azil. Eu sunt raportor pentru regulamentul uh, Dublin, care se va schimba în mod radical dacă se adoptă propunerea Comisiei. Dintr-un instrument în care se hotărăște care este țara care evaluează cererile, se va transforma într-un mecanism de solidaritate, în care fiecare stat membru va trebui să participe. Cum se poate explica că semnalele pe care le-am primit de la Consiliu sunt uh, îngrijorătoare pentru a fi destul de uh, eufemistă uh, aici. Aș dori să ne spuneți mai multe în acest sens. Și apoi, în legătură cu faptul că 85 din cei 60, 66 de milioane de refugiați din lume se află în țări în cur, curs de dezvoltare. O proporție foarte mică vin în Europa și nu putem permite o situație în care fiecare stat membru să nu-și asume o parte din răspundere. Mulțumesc! Uh, Doamna Revodalon, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc pentru organizarea acestei uh, audieri și mulțumesc ONG-urile pentru ce ne-au spus. Uh, prin mărturia lor uh, se arată că guvernul maghiar, fără intervenția Europei, ia decizii autoritare și liberticide. Și, domnule, nu interpretez la fel ca dumneavoastră dreptul. Eu nu cred că uh, lupta pentru salarii decente reprezintă o încălcare a directivei lucrătorilor detașați dar mă îngrijorează mai ales situația refugiaților și a solicitanților de azil. Există o retorică xenofobă pentru a instiga la ură, ură și împotriva Europei. Această regres este îngrijorător. Domnul Orban spune că uh, Uh, migranții, în numele suveranității sale, ar trebui să fie reținuți la frontiera cu uh, Serbia. În 2013, Uniunea Europeană a pus capăt unor astfel de practici. Aș dori să uh, vă întreb ce așteptați dumneavoastră de la Uniunea Europeană. Ați văzut că deteriorarea statului de drept în Ungaria, ca și în Polonia, a dus la declanșarea uh, uh, uh, mecanismului pentru Polonia, nu uh, a făcut-o și pentru Ungaria, pentru că domnul Orban face parte din PPE. A trebuit să ne apărăm cu toții valorile fundamentale care trebuie să fie transpartinică și de, dincolo de logica politică. Uniunea Europeană trebuie să fie fermă, statele să respecte drepturile fundamentale înainte și după aderare. Uh, nu putem uh, vota uh, drepturile pe care vrem să le garantăm Uh, s-a votat mecanismul pentru statul de drept, am dorit ca uh, Comisia să solicite o legislație cu privire la mecanismul statului de drept. Mulțumesc! Doamna Băucior. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că mi-a acordat cuvântul. Aș dori să Uh, îl întreb pe domnul ministru să-i pun uh, o întrebare în legătură cu avortul, uh, cu întreruperea de sarcină și Convenția de la Istanbul cu privire la protecția femeilor și a luptei împotriva violenței față de femei. Cum stau lucrurile cu această convenție în Ungaria? And Mrs. Spinelli, Mulțumesc, doamna Spinelli. Grazie, președinte. Eh, al reprezentanții ungherese. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentantului guvernului maghiar. Nu cred că are sens să comemorăm victimele comunismului dacă uh, violarea, încălcarea drepturilor omului uh, continuă dacă încălcarea uh, continuă ca și când n-ar fi nicio problemă gravă. Uniunea Europeană uh, vorbește foarte mult despre patriotismul constituțional, deci respectarea statului de drept, a Cartei Drepturilor Fundamentale și a Convenției Europene uh, a Drepturilor Omului. Și eu Aș dori să spun că sunt recunoscătoare față de Human Rights Watch și Comitetului de uh, la Helsinki, care a trimis o scrisoare domnului Avramopoulos. Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu protejarea frontierelor. Legea prevede o uh, reținere automată a persoanelor în zonele de tranzit în virtutea statei, uh, stării de urgență starea de urgență a fost decretată de mai bine de un an, de un an și jumătate, de fapt e în vigoare și criteriile nu sunt uh, nici acum foarte clare. Criza migrației nu este o uh, criză a migrației în sine, ci o criză a Europei confruntată cu migrația. O altă întrebare legată de procedură. Faptul că uh, solicitanții de azil ar trebui să plătească cheltuielile uh, fără să aibă să posibilitatea să depună recurs dacă cererea lor este respinsă. Cum această măsură este compatibilă cu dreptul internațional? În ce măsură? Mulțumesc și domnul Șogor acum în fine. Întrebarea mea a fost în parte deja adresată. În legătură cu cazul Ahmed, se pare că ar fi avut șapte sau nouă pașapoarte. Ne puteți spune câte exacte? Uh, ați vorbit de un trenuleț, era vorba de linia de metrou 4, un scandal de corupție, dar nu de un tren. Voiam doar să vă corectez. Very much. Thank you, colleagues, for all being very brief. Mulțumim uh, foarte mult, dragi colegi, mulțumesc pentru faptul că ați respectat uh, timpul. Uh, e vorba de o chestiune delicată și extrem de importantă. Bineînțeles că unele întrebări au fost adresate domnului ministru, deci el o să primească primul cuvântul ca să răspundă. Și alte intervenții au constat mai degrabă în observații coordonatorii nu mi-au dat indicații pentru acest tip de intervenții, deci poate că ar fi bine să folosim cele 33 de minute pe care le avem la dispoziție în mod cât mai judicios, deci aș dori să le cer uh, colegilor de la organizațiile societății civile să uh, comenteze mai pe scurt, pentru că majoritatea întrebărilor au fost adresate domnului ministru. Și la cererea domnului ministru va lua al doilea cuvântul pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Nu știu dacă dorește toată lumea să ia cuvântul. Știți că nu prea avem timp la dispoziție. Vă putem da două-trei minute la fiecare, dar vă rog să nu depășiți mai mult de două-trei minute ca să i lăsăm și pe ceilalți să răspundă. Cine dorește să înceapă? Ms. Pardavi, please go first. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări și pentru observații, pentru interesul uh, manifestat față de situația drepturilor fundamentale din Ungaria. O să-i las pe colegi să răspundă la o, o serie dintre întrebările puse. Aș dori acum să mă refer la uh, închiderea sau reținerea solicitanților de azil. E o situație care mi se pare extrem de îngrijorătoare, nu numai pentru că, în conformitate cu legislația europeană, ar trebui să fie o măsură de uh, extremă, pe baza unor uh, decizii individuale care să uh, evalueze proporționalitatea și necesitatea deciziei de a închide persoana respectivă, ci și pentru că afectează un număr foarte mare de solicitați de azil din Ungaria. De ani de zile, Ungaria a fost uh, cunoscută, răufamată pentru faptul că uh, aplică acest regim de detenție în mod foarte vast. Ce constatăm și ce ne îngrijorează foarte mult e că în aceste zone de tranzit nu a existat câteodată nici măcar o decizie de detenție. Așa cum guvernul a exprimat în decla- prin declarațiile publice în mass media, guvernul nu consideră că privarea de libertate în aceste zone de tranzit la graniță ca uh, detenție sau închidere. Și deci nu se aplică niciun fel de safeguard. Nu se aplică nici în prezent și uh, nici uh, pe viitor, în conformitate cu legislația viitoare. Comitetul European pentru Pre, uh, Prevenția Torturii de la Consiliul Europei uh, și alte organizații internaționale au uh, constatat acest lucru cu ocazia deplasării din Ungaria și au criticat uh, condițiile de detenție în aceste zone de tranziție în raportul uh, său uh, recent. Deci e clar că pentru oricine gândește normal și pentru cei care apără drepturile omului că avem de-a face cu o detenție, dar pentru detenție e nevoie, de o decizie juridică care să se bazeze pe o evaluare de la caz la caz și trebuie să existe și garanții juridice și toate uh, garanții, de exemplu, acces la uh, avocație uh, și așa mai departe. Deci nicio astfel de garanție nu figurează în proiectul de lege. De fapt, solicitanții de azil vor trebui chiar ei să plătească pentru costul detenției, dacă nu primesc uh, o decizie pozitivă care le uh, recunoaște uh, statutul de azilant internațional, ceea ce e extrem de îngrijorător. Mulțumesc că urmăriți acest subiect împreună cu Guvernul Maghiar și cu Comisia Europeană. Vă rog să nu depășiți două minute ca să avem un echilibru. Doamna concerns. As for uh, the Dacă Mulțumesc pentru comentariile noastre și pentru întrebări. În ceea ce privește piața media, nu există un regulament uh, la care să poată fi, să se limiteze peisajul mediatic. Am semnalizat această lipsă a pluralismului, iar cenzura se referă la faptul că um, anumite păreri uh, sunt manipulate, ceea ce înseamnă că ar trebui să există un semnal de alarmă și anume 87% din jurnaliștii ungari cred că politica controlează mass media și nu invers. În ceea ce privește întrebările referitoare la societatea civilă și la legislația propusă, trebuie să ținem minte că atunci când sunt stigmatizate ONG-urile pentru că își exprimă opinia cu privire la exercitarea libertății de expresie, e bine, punem sub semnul întrebării natura în sine a democrației. Așadar, aș saluta uh, dacă ni s-ar oferi ocazia să discutăm mai mult despre regulamentul propus și să ascultăm mai multe cu privire la acest regulament Uh, și părerea uh, societății civile să conteze de asemenea mai mult. Președinte, mulțumesc, domnul Gardoș. Mulțumesc, foarte pe scurt. Crimele de pe perioada comunismului s-au uh, întâmplat și ar trebui investigate. Și este interesant faptul că s-a încercat să se găsească o soluție, dar nu s-a luat o decizie finală, iar procesul nu a fost finalizat. În ceea ce privește avortul, Trebuie să ne gândim la drepturile femeii care ar trebui să aibă dreptul să ia decizii cu privire la propriul corp și să decide dacă doresc să continue sarcina sau nu. Uh, protecția vieții fetale există în legislația ungară de multă vreme, însă ceea ce s-a întâmplat acum a fost ca această legislație să fie ridicată la nivelul uh, unei legi constituționale, ceea ce a devenit problematic. În ceea ce privește cazul lui Ahmed Haj, nu am comentat cu privire la condamnarea sa în primă instanță, ci am comentat cu privire la procesul care a fost desfășurat în instanță, care a fost influențat, din păcate, din partea unor declarații din partea guvernului, care a prezis vina acestuia și a compromis astfel uh, dreptul acestuia la un proces corect. Pe 16 septembrie, când uh, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la frontieră, Într-adevăr, un ofițer de poliție a fost uh, rănit, dar au fost și migranți și solicitanți de azil care au fost uh, răniți de partea cealaltă. Și nu a existat o investigație în acest sens. 11 persoane au fost uh, individualizate și au fost uh, identificate și, de asemenea, um, aduse în instanță. Ahmed a intervenit uh, a, vorbind uh, la megafon și credem că se poate proceda într-o manieră mai bună. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Santo. Da, uh, pentru că trebuie să vorbesc foarte pe scurt, voi vorbi în limba mea maternă, în maghiară, așadar vă rog să vă puneți căștile. Uh, az Alapjogért Központ hét főből áll, hárman pentru a răspunde la aceste, răspunde la aceste întrebări referitor la drepturile fundamentale ale acestor persoane, e bine, suntem trei persoane care publică analize în centrul nostru și nu știu de ce vă interesa așa de mult, doamnă Zipel, care era numele exact sau care era numărul exact de persoane ce lucrează la centrul nostru. Mare parte din comentariile exprimate aici au fost uh, inspirate de dorința de a crea legislație și, după părerea noastră, Convenția de la Geneva nu garantează accesul la uh, prestații sociale, la asigurări sociale, ci e vorba doar de o protecție temporară mm, pentru migranți, dar oferită acolo unde se ajunge pe primul teritoriu într-o țară sigură, spre exemplu uh, în Libia și nu neapărat uh, în Ungaria. Apoi, în ceea ce privește dosarul uh, Ahmed Hash, sunt de acord cu președintele Donald Trump și anume că o națiune are și frontiere și nu putem renunța la protecția acestora și nu putem să tragem la răspundere o țară pentru o judecată ce a fost uh, pronunțată în primă instanță în anii 90 până la începutul anilor 2000, comunitatea internațională era obișnuită cu faptul că mass media erau în mare majoritate liberale. Astăzi, în Ungaria, situația s-a schimbat. Ea este mai echilibrată. Și dacă proprietarul unei mass media a hotărât să își închidă ziarul respectiv, a făcut acest lucru din motive economice. Sunt foarte multe uh, reprezent... sunt foarte multe asociații ale societății civile în Ungaria. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Da dau acum uh, domnul Taiani cuvântul. Domnul Trocciani, cer scuze. Și eu Aș prefera să vorbesc în maghiară. Képviselő urak, először... Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și, de asemenea, aș dori să mulțumesc reprezentanții societății civile. În Ungaria suntem într-o democrație și suntem deschiși spre dialog și spre dezbatere. E foarte normal acest lucru, însă există un lucru care pe mine mă întristează și anume că în momentul în care vorbim despre migrație nu se face distinția între refugiați, pe de o parte, și imigranți. Toată lumea vorbește despre refugiați, însă, după părerea mea, situația e un pic mai complicată. E vorba de migrație. Și există mai multe categorii de migrație le cunoaștem, nu? De aceea trebuie să facem o distinție, pe de o parte refugiații și pe de altă parte imigranții sau migranții economici care doresc să vină în Europa. Ei vin, nu știu, din Maroc, din alte țări, pentru a trăi mai bine decât în țara lor de origine. Deci, e clar că pe de o parte există migranți economici și pe de altă parte există refugiații. Și nimeni încă nu s-a referit la această distinție astăzi, deși este o diferențiere foarte importantă. Uh, în momentul în care a avut loc războiul din ex-Iugoslavia, în care a fost dat dovadă de solidaritate și uh, zeci de mii de oameni uh, trăiau atunci la frontiera cu Ungaria, tocmai pentru că Ungaria i-a primit pe acești oameni. Eram conștienți de faptul că era o situație temporară și că urmau să se întoarcă uh, la ei acasă. Însă se uită deseori uh, sprijinul acordat de Ungaria acelor oameni. Se uită de asemenea și evenimentele din 1956, în momentul în care mulți unguri au fugit și au fugit în străinătate. Trebuie să fim conștienți de faptul că acești oameni cooperau cu autoritățile în uh, acele tabere de primire. Ce se întâmplă astăzi e foarte diferit. De multe ori uh, persoanele care sosesc nu vor să coopereze și nu-și doresc decât un lucru, să meargă într-o singură țară. Deși cooperarea este foarte importantă. Această situație există încă din 2015, iar cei care vin în Ungaria nu au drept Unga- Ungaria drept destinație finală, ci vor să continue până în Germania, până în Suedia, până în Europa Occidentală. Și în ciuda unor uh, experți foarte buni, a unor specialiști foarte buni, uh, dacă e să ne uităm doar la datele statistice, ce constatăm? Constatăm că 9.000 de persoane vulnerabile au intrat pe teritoriul maghiar anul trecut și din 9.000 de persoane, 8.000 nici măcar n-au așteptat finalul procedurii de solicitare de azil, ci au plecat mai departe, spre Austria, spre Germania. Și ce vor spune miniștrii din Austria și din Germania? Ce ne vor spune? Bine, ne vor spune că trebuie să ne protejăm mai bine frontierele. Eu, uh, în tinerețe, am uh, cunoscut perioada aceasta comunismului și apreciez acum foarte mult faptul că am ocazia să mă urc la volan, să merg cu mașina până la Bruxelles și să nu fiu controlat, să fiu oprit pe drum. Acum, eu n-aș vrea să se pună sub semnul întrebării această libertate de circulație, pentru că este uh, astăzi uh, foarte importantă, dar ea este acum în pericol. Dacă e să vă uitați la posturile de frontieră, la frontiera între Austria și Ungaria, o să constatați faptul că noi, în Ungaria, trebuie să ne protejăm frontierele externe în așa fel încât să putem garanta în continuare această libertate de circulație. În momentul în care vorbim despre migrație, trebuie să vedem și felul în care se desfășoară relocalizarea. Din cele 70.000 de persoane sosite, doar 10.000 au fost re uh, instalate. Așa că putem să ridicăm și alte state membre sincer, noi refuzăm să plătim 200.000 de euro amendă în momentul în care refuzăm să primim niște persoane. Dacă uh, iau decizia de a accepta persoanele respective, plătesc doar 10.000 de euro. Păi asta e o adevărată insultă față de țările uh, din Est. Trebuie să spunem adevărul. Există proceduri, noi am respectat întotdeauna procedurile, uh, legislația europeană, există un control uh, Uh, care întotdeauna a fost instaurat, a fost exercitat și de multe ori tribunalele au venit cu modificări, au schimbat anumite decizii în materie de azil. Știm cu toții că trebuie să luăm măsuri pentru a proteja spațiul Schengen și e clar că în acest sens vom respecta criteriile. Vom crea condițiile necesare în uh, acele adăposturi, în acele containere, vom uh, fi deosebit de atenți la situația copiilor, însă un stat de drept nu este operațional decât dacă este în măsură să garanteze și securitatea, siguranța publică, ordinea publică, pentru că fără ordine publică și fără siguranță, statul de drept nu poate fi viabil. Să fim sinceri, terorismul este un fenomen foarte prezent și nu știm dinainte unde anume va lovi. La ambasada Franței, în Budapest, am avut ocazia, în data de 14 iulie, să fac un discurs și am spus foarte clar că nu se putea ști dinainte unde va avea loc următorul atentat. Ei bine, acel atentat a avut loc uh, la Nisa, în Franța, exact în aceeași seară. Austria, Croația, Slovenia, de asemenea, au uh, introdus bariere la frontiere, au garduri și acestea nu au uh, neliniștit atât de mult precum cele pe care le-am făcut noi. În momentul în care Spania instaurează un gard pentru a-și proteja uh, teritoriile uh, în Africa, organizațiile societății civile nu se plâng chiar așa de mult. E vorba de o criză care există la nivel european, trebuie să răspundem acestei crize și trebuie să facem o distinție între imigranții de natură economică și refugiați. Iar noile reguli pe care noi le vom introduce vor fi reguli stricte, dar vom avea reprezentanți care să asigure și controlul uh, în ceea ce privește respectarea procedurilor. Și evident, va fi garantată și apărarea acestor persoane. Aceste persoane vor putea să aibă uh, acces la avocați. Și aș dori acum să mă refer și la ONG-uri. Anul trecut, în momentul în care am prezentat un proiect de lege care să permită ca în locul unei simple înregistrări care să dureze un an de zile, ca ONG-urile să poată să-și demareze activitățile imediat, nimeni nu m-a felicitat, deși am spus foarte clar că înregistrarea ONG-urilor trebuie să se facă în mod automat, pentru că asta le va permite să funcționeze imediat. Și nimeni nu mi-a adresat felicitări. Acum eu nici nu le mai cer felicitările acestea, ci aș vrea ca toată lumea să dea dovadă de obiectivitate, pentru că înregistrarea a fost ușurată, simplificată. Există 60.000 de ONG-uri în Ungaria și putem spune că acestea floresc și, evident, da, sunt organizații care au activități, e normal într-o democrație, însă când am spus că există diferențe, de legitimitate, că e clar că guvernul are o legitimitate care este acordată de către alegători, în timp ce ONG-urile au posibilitatea să-și exprime punctul de vedere, însă dacă nu se acceptă o opinie diferită, asta înseamnă că ce, că e dictatură? Nu. Uh, pot exista ONG-uri și putem hotărâ cu ce anume suntem de acord sau nu. Asta e valabil pentru toate țările, iar în ceea ce privește viitoarea situație a ONG-urilor, deci pe viitor, eu cred că acestea n-ar trebui să fie chiar atât de neliniștite. De altfel, m-am uitat la raportul Comisiei de la Veneția și vom instaura măsurile necesare, evident, la nivel legislativ, aceste ONG-uri trebuie să fie înregistrate la tribunal și să spună clar ce fonduri uh, au primit dacă acestea vin din străinătate. Nu e nevoie de alte rapoarte detaliate, însă acest lucru este conform cu prevederile Comisiei de la Veneția și conform cu uh, regulile democrației. Deci nu văd de ce le este atât de mult uh, frică de aceste noi prevederi. Și dacă mai îmi permiteți, aș vrea să mă refer și la uh, situația închisorilor faptul că acestea sunt foarte aglomerate. Am discutat cu Consiliul Europei și 6.000 de cazuri au fost astfel suspendate în ceea ce privește rezultatele anchetei eu cred că da, vor exista uh, proceduri eficiente ce vor fi introduse pe viitor. Apoi, în ceea ce vrește Curtea Constituțională, aceasta are acum competențe extinse. Poate anula anumite decizii luate de anumite instanțe și pot să vă spun că uh, acum Curtea Constituțională funcționează foarte bine. Au reușit chiar de au uh, abrogat o propunere de lege pe care o făcusem eu. E ceva care se referea la procedura Iar în ceea ce privește dosarul Ahmed, aha, uh, s-au spus multe, însă nu știu dacă putem critica o decizie uh, luată de o instanță. Eu nu mi-am permis niciodată așa ceva. Să spun că o decizie luată de o anumită instanță a fost bună sau rea, cu atât mai mult cu cât decizia respectivă nici măcar nu e definitivă. Așa că vă rog uh, să nu îmi cereți să mă exprim acum, nu mă pot pronunța în niciun fel acum, ci procurorul care este responsabil va interveni și Ministrul Justiției nu are latitudinea de a se pronunța pe marginea unei decizii luate în instanță. Și, dacă îmi permiteți, doar câteva cuvinte uh, să mă refer la cele menționate de domnul Niedermayer. Și anume că n-ar fi probleme cu refugiații. Acum, eu nu știu dacă suntem în aceeași țară, uh, dar uh, e clar că există 180 de persoane care doresc în mod ilegal să treacă frontiera. Așa că nu putem afirma că nu uh, avem probleme cu migranții sau cu refugiații. În Franța există o stare de urgență de 2 ani și jumătate. Eu am discutat cu președintele Greciei, care îmi spunea că există 150 de persoane pe zi care trec frontiera în Grecia dincolo de orice proceduri. Așa că aș vrea să menționez faptul că Turcia este o țară sigură. Și s-a spus că Serbia n-ar fi o țară sigură. Păi, uh, uh, dacă e țară candidată pentru a adera la Uniunea Europeană, în mod normal ar trebui să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, nu? Apoi ONG-urile, da, avem nevoie de ele, discutăm cu ele, indiferent că e la Budapesta sau la Bruxelles, e ceva normal. Și o ultima întrebare ce mi-a fost adresată, referitor la tineri între 14 și 18 ani. Eu cred că autoritățile vor fi în măsură să gestioneze această situație. Și ultim aspect la care trebuia să mă refer, am vorbit deja despre regimul comunist. Da, e clar că putem vorbi despre crimele comise sub, uh, în regimul comunist, așa cum putem vorbi și despre Holocaust, uh, Trebuie să fim în măsură să evocăm aceste crime ale comunismului. Noi am trăit într-o țară în care au existat astfel de crime. Așa că dacă tinerii nu cunosc istoria, dacă nu sunt uh, formați, vor avea un punct de vedere diferit în ceea ce privește dictaturile. Noi, în parte, suntem responsabili și trebuie să vorbim despre acea, de acea perioadă. Vă mai cer încă două minute, domnule președinte. În ceea ce privește acordul de la Istanbul și situația femeilor. Ei bine, așteptăm în continuare, pentru că în, acum suntem într-o perioadă de consultări și noua legislație în principiu e prevăzută pentru septembrie. Ministerul Justiției consideră că trebuie să fie ceva prioritar protecția victimelor și de altfel există și un proiect la nivel european în acest sens, dacă nu mă șel. Și aș dori să vă mulțumesc tuturor uh, pentru contribuțiile dumneavoastră. E clar că noi suntem o țară democratică și suntem gata să avem o dezbatere cu dumneavoastră pentru că doar astfel putem avansa cei care fac apel la articolul 7, e bine, cred că se înșeală. Articolul 2, și anume valorile, uh, sunt uh, valori importante pentru că ele trebuie să stea la temelia proiectului european. Și N-aș vrea să existe diferențe între țări mari, țări mici, țări uh, fondatoare, țări care au aderat mai târziu. Nu, o astfel de diferențiere nu e ceva bun. În momentul în care am subliniat problemele care există în Europa Centrală, e clar că există mai multe situații, aș spune chiar de discriminare, în care anumite întreprinderi sunt, uh, sunt uh, discriminate. Și eu cred că aici e vorba de valori fundamentale, e vorba de liberă concurență Um, și regulile uh, nu se aplică corect față de întreprinderile noastre. De aceea cred eu că dialogul este necesar, singura noastră posibilitate de uh, a avansa. Mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Cred că putem să încheiem această audiere. A fost întrebarea dacă ar trebui să organizăm o astfel de audiere. Cred că ține de prerogativele noastre ca Comisie și Parlament să analizăm uh, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Este treaba noastră să facem acest lucru. Și aș dori să mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul și au menționat uh, toate lucrurile pe care le-au menționat, respectiv au făcut observații. Le mulțumesc celor care au susținut discursuri pentru faptul că au răspuns la întrebările adresate de deputați Sigur că nicio astfel de audiere nu poate să fie perfectă, dar le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au încercat să o facă să fie cât mai echilibrată. Cu aceasta încheiem uh, audierea noastră și la ora 5 vom începe voturile. Așadar, reluăm ședința pentru a vota la ora 5. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote. Uh, bună ziua, colegi! Uh, putem să începem votul, dacă sunteți pregătiți, așadar vă rog să luați loc. Nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi, cu excepția voturilor, așadar, uh, în momentul în care sunteți pregătiți, putem să începem astfel încât să terminăm la timp. Este toată lumea pregătită, coordonatorii, consolele de vot. Aș dori să vă reamintesc un lucru și anume dacă cineva nu are cardul ele- pentru a vota electronic, vă rog să indice acum acest lucru și atunci uh, vom considera votul dumneavoastră prin ridicarea mâinii. Deci are toată lumea cardul de vot. Ok, în regulă. Dacă este toată lumea pregătită, atunci putem să începem. Uh, trecem la primul vot. cred că este în locul domnului Stevens este domnul Scripec uh, prezent. Este corect? Este cineva din partea CR-ului prezent uh, astăzi aici? Putem să trecem la vot, da? Da, ok, putem. Așadar, uh, nu dorește nimeni să ia cuvântul, ceea ce este bine. Trecem la vot. Amendamentul 12. Ah, sigur, cu privire la ce votăm. Vorbim despre înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri și așa mai departe. Trecem la vot. Votul este deschis. Amendamentul 12. Votul este închis. Se adoptă. Domnul Scripec se așează și dânsul. Îi voi oferi ocazia să se așeze. Vă rog să așteptați câteva secunde, colegi. Președintele spune că îl așteptăm pe domnul Scripec să ia loc. Bun. Amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul este deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. În ciuda diviziunii ușoare de la SND, amendamentul 6, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 10. Votul este deschis. Președintele își cere scuze. Amendamentul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Dragi colegi, trecem acum la amendamentele înaintate de către TRAN uh, pentru LIBE. Trecem uh, acum la punctul referitor la implementarea deciziei PRIM Vă amintesc că Parlamentul este consultat cu privire la aceste dosare și că s-a solicitat avizul Parlamentului într-un interval de timp de 3 luni. Pe 23 februarie s-au uh, încheiat consultările, am solicitat o extensie a termenului limită și am căzut de acord să lucrăm numai în limba engleză. Raportul a fost prezentat la întâlnirea de pe 9 februarie, nu au fost așadar propuse amendamente. Putem să trecem acum la vot. Votul va avea loc la plenara din martie, așadar toată lumea este pregătită să voteze, avem un singur vot care uh, se va desfășura prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă 42 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Bun. Următorul punct se referă la încă o dată, implementarea deciziei prim. Vă amintesc din nou că Consiliul a solicitat Parlamentului un aviz într-un interval de timp de 3 luni. 23 februarie a fost deadline pentru consultări. Uh, pe 9 februarie ne-am reunit, nu au fost propuse amendamente și trecem din nou la vot. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm. Trecem la punctul 7 acum. Aici este vorba despre un vot cu privire la instituirea sistemului de intrare-ieșire pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre și stabilirea condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii. Raportor este domnul Diaz de Mera. Domnul Diaz de Mera dorește să ia cuvântul înainte de vot. Domnule Diaz de Mera. No, muy brevemente. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, doar pentru a mulțumi tuturor grupurilor politice pentru munca depusă, o muncă într-adevăr intensă. Mulțumesc! Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Este toată lumea pregătită pentru vot? Bun, observ că și PP-ul este pregătit, așadar putem să începem. Mă bucur să observ că vă mobilizați pentru lucruri atât de importante. Amendamentul 149, 150, 151, 152 și 153 în bloc. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 154. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul cu privire la articolul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul. Nu. Amendamentul 333. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul la articolul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 34. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 353. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 354. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. compromis la primele două puncte de la articolul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Doamna Peneli se abține. Nu funcționează consola dumneavoastră. Doriți să vă mutați pe un alt loc, doamnă Peneli? Vă uh, oferim uh, această posibilitate. Doamne Spinelli. Cred că toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să poată vota, așadar așteptăm să se mute doamna Spinelli. Compromisul la articolul 9, nu, își cere scuze președintele. Așa se întâmplă. Votăm în bloc amendamentele 39 și 40. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 392. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul la articolul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 414. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 415. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 41. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 417. Votul este deschis. 417. Votul este închis. să respinge. Amendamentul 418. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Amendamentul 419. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul nu. Amendamentul 465. Votul este deschis. Amendamentul 465. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul articol 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. La articolul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la capitolul 3, articolele 22 până la 25. S-a deschis votul. Close. Carried. 519. Se adoptă. Amendamentul 591. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul la capitolul 4, articolele 26 până la 30, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 530, 534, votăm în bloc, s-a deschis votul. S-a închis votul. Să resping. Compromisul articol 31. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 533. S-a deschis votul. 533. S-a închis votul. S-a respins. 534. S-a deschis votul pentru 534. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul articol 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 35. A, nu, nu, nu spune președintele, îmi cer scuze, buget 16. S-a deschis votul. Am obosit și eu, spune președintele. S-a deschis votul la buget 16. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul articol 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articol 36 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul la articol 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 623 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul articol 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamente, amendamentul 636 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 638 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul articol 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul. Avem mai multe amendamente tehnice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și apoi votăm 28, 283, 105 și 107. So we go to compromise. Compromise on Article 40 ajungem la compromisul articolul 40. Dați-mi, vă rog, o șansă să am o șansă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 84 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 641 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Îmi pare rău oricum. A fost respins. Era un, un rezultat destul de clar. Amendamentul 95. S-a deschis votul. Arată cât de prudenți trebuie să fim la vot, apropo. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă. Compromisul articolul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 654. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 665. Acum s-a deschis votul. La amendamentul 665 am avut un, un vot în plus de la PPE. Deci rugăm un coleg de la PPE să-și retragă cartela din uh, consola de vot ca să putem să mai votăm din nou. Da, mulțumesc. Cineva și-a retras cardul. Deci, votăm încă o dată 665. Roberta s-a rezolvat. A fost uh, închis votul. Se adoptă. 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 666. Acum s-a deschis votul. Amendamentul diavolului. Roberta, cu mine am observat acest lucru. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 50 s-a deschis votul. Sper să nu treacă, spune președintele. Nimeni n-a înțeles gluma, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 671 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul articolul 51 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articolul 53 s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Compromisul articol 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul articol 64 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 720 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 721 s-a deschis votul. Tania, dorește i cuvântul? Un amendament oral se pare. De obicei nu aduc nimic nou amendamentele orale. E o glumă, spune președintele. E luni, uh, știți cum, se, cum e lunea. Poți să spui ce vrei, de fapt. A, poate că are ceva de a face cu Ungaria, spune președintele. Nu o să spun chiar tot ce îmi place, dar dacă toți suntem la 721, am un amendament oral, deci o să-l citesc. Președintele, te rog să-l citești de atunci, oral.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 The vote is closed. S-a uh, închis votul. Se respinge. Și acum trecem la compromisuri cu privire la liniuță și la considerente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și, dragi colegi, Uh, considerentele toate devin caduce. Deci, putem trece la votul final în sfârșit. Deci, votul final, vot prin apel nominal, e gata toată lumea? Votul final, dacă toată lumea e pregătită. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 38 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Diaz de Mera. Doamna Vergia, doriți să luați cuvântul pe acest dosar? Da. Mulțumesc, domnule președinte. În pofida faptului că două dintre amendamentele mele au fost adoptate, GUE dorește să depună o opinie, un aviz minoritar pe acest text pentru a-și explica votul în conformitate cu articolul 52a, alineatul 4, domnule președinte. Da, sigur că da, domnule Diaz de Mera, doriți să adăugați ceva pentru că n-ați spus nimic la început, vă rog. Oh, no, no. so sorry. My apologies. We still have to... Dintele, îmi cer scuze pentru că mai avem uh, un vot. Domnul Diaz de Mera. We still have Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că doamna Vergea are dreptul să invoce articolul 52, uh, litera A, e un drept acordat uh, opiniilor minoritare și respectăm acest lucru. Domnule Miaz de, Diaz de Mera, nu ne surprinzeți deloc. Trebuie să votăm în conformitate cu regula 59C cu majoritate absolută pentru a începe negocierile. Deci uh, avem uh, mandatul de negociere pentru echipa de negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 4 împotrivă, obținere. Felicitări, domnule Diaz de Mera. Și acum putem trece la un alt dosar al domnului Diaz de Mera. Înainte de a trece la vot, aș dori să-l întreb pe domnul Diaz de Mera dacă dorește să ia cuvântul. Nu, atunci trecem la vot. Haideți, deci, să trecem direct la vot. Amendamentele 20, 21, 22, în bloc s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Și acum, compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece la votul final. Toată lumea e mulțumită. Poate că nu v-ați dat seama ce se întâmplă. Votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Eu pentru asta sunt pus aici, ca să vă fericesc. Votul final, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 38 de voturi pentru, 7 împotriva, o abținere. Felicitări domnului Diaz de Mera. Și, încă o dată, doamna Versia, nu? V-ați răzgândit de această dată, nu e nicio problemă. Nu, nu m-am răzgândit, domnule președinte, dar având în vedere că primul, al doilea raport nu este decât uh, consecința primului raport, ne uh, mulțumim cu un aviz minoritar, ceea ce mi se pare suficient. Da, sigur, aveți dreptul să procedați așa în conformitate cu regula 109C, vot pentru mandatul de negociere, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 41 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Raportul va fi uh, discutat la plenară în uh, luna martie, a doua plenară. Am terminat cu, ordinea, cu uh, voturile și cu ședința de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.